referitoare la uh, negocierile unui uh, acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Domnul Lange are 5 minute în calitate de autor al întrebării. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, domnule comisar, în noua noastră strategie comercială am auzit și am citit că um, uh, valorile globale, uh, lanțurile globale de valori joacă un rol esențial și în uh, regiunea Asia-Pacific și că această regiune trebuie să fie în centrul uh, obiectivelor noastre comerciale. Dat fiind că recent SUA a încheiat un acord în Pacific cu 11 parteneri, Um, sub numele de TPP, e clar că această zonă este într-adevăr prioritară și este foarte important ca și noi să ne um, începem relația cu Australia și Noua Zeelandă. Parlamentul European a um, organizat și un atelier pe această temă și am analizat din toate punctele de vedere chestiunea unui acord de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Și uh, este clar, desigur, că pe de o parte, avem o comunitate de valori foarte strânsă cu Australia și Noua Zeelandă. Avem uh, structuri democratice similare și avem uh, și uh, o viziune economică similară. Din acest punct de vedere, avem o bază largă de valori comune, de puncte comune. Australia se află pe locul 21 în clasamentul uh, partenerilor comerciale ai Uniunii Europene. Noua Zeelandă se află pe locul 51, deci nu neapărat în centrul priorităților noastre, dar nici uh, foarte jos pe lista noastră de priorități. Și, uh, doamnelor și domnilor, sunt vizate sectoare foarte sensibile, cum ar fi sectorul agricol, al laptelui, al zahărului, Uh, sectoare în care și așa avem discuții foarte puternice, dar și sectorul cărnii și de asemenea chestiunea oilor și a cărnii de oaie este vizată. Uh, de asemenea, un subiect important este cel al indicațiilor geografice de origine, care este tratat în mod diferit în Europa și în Australia. Însă, e clar că suntem pe cale de a crea reguli globale, globale și este necesar acest lucru, dată fiind lumea globalizată în care trăim. Și eu sunt convins și comisia noastră este convinsă că aceste reguli pot fi puse în aplicare cel mai bine uh, de către state care sunt like-minded, care au și ele structuri democratice ca și noi și din acest punct de vedere am convingerea puternică că dacă și atunci când vom discuta cu Australia și cu Noua Zeelandă, va trebui să negociem mai uh, ambițios cu ele, mai, să fim mai ambițioși decât uh, SUA în realizarea TPP, acordului de parteneriat transpacific. Până acum nu avem niciun exercițiu de scoping, deci avem nevoie de o analiză mm, exactă uh, a consecințelor unui astfel de acord comercial de liber schimb. Și e foarte important să vedem care sunt capacitățile Comisiei Europene. Domnule comisar, trebuie să ținem cont și de faptul că anul acesta a fost uh, prima dată când uh, s-au tăiat posturi de la Direcția Generală Trade. Dată fiind această situație, Uh, este foarte greu să răspundem la provocările cu care ne confruntăm. Eu sunt convins că politica comercială este una esențială pentru Uniunea Europeană și de aceea e important ca DigiTrade să uh, beneficieze de dotările necesare. Apărăm cetățenii, interesele cetățenilor europeni și de aceea avem nevoie de o mai mare transparență și claritate. De aceea noi am adresat această întrebare cu solicitare de răspuns oral, care va fi completată de o rezoluție în sesiunea februarie 2 poate că se va pune întrebarea de ce tocmai acum, de ce să înceapă acum negocierile sau ce fel de riscuri apar pentru noi uh, din perspectiva TPP, ce fel de consecințe ar avea un acord cu Australia și Noua Zeelandă în spațiul Asia-Pacific și desigur că trebuie să ne punem și întrebarea uh, calendarului și ce rol poate juca acesta. Am dorit să aflăm toate acestea din partea Comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Langen, și bună ziua, dragi colegi. Am să-i dau imediat cuvântul domnului Mimița în numele Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, domnilor și domnilor parlamentari. Australia și Noua Zeelandă sunt uh, parteneri importanți ai UE, parteneri cu care avem multe în comun, valori fundamentale și abordări. Întărirea relațiilor dintre noi este o prioritate. Iată de ce, în anul 2015, Uniunea Europeană a încheiat negocierile pentru a avea un uh, uh, cadru politic pentru acorduri atât cu Australia cât și cu Noua Zeelandă. Scopul era acela de a întări și mai mult parteneriatele între noi pe baza valorilor și principiilor fundamentale, cum ar fi respectarea principiilor democrației, drepturilor omului, și drepturi fundamentale, statul de drept și promovarea păcii și a securității la nivel global. Uniunea Europeană are relații de investiții și comerciale sănătoase cu cele două state. Uniunea Europeană este cel mai mare investitor străin și principalul partener comercial și al treilea partener de comerț cu Australia. Uniunea Europeană reprezintă pentru Noua Zeelandă principala sursă de importuri, a doua de servicii de import și a doua în ceea ce privește investitori străini. Australia și Noua Zeelandă au încheiat acorduri de liber schimb cu China, ASEAN, Japonia, Corea și Statele Unite și mai recent au încheiat și parteneriatul transpacific. Aceasta înseamnă că exportatorii europeni de bunuri, de servicii și investitorii se află într-o poziție mai defavorabilă acum față de concurenților din aceste țări. De exemplu, din punct de vedere practic, mașinile care sunt importate din UE vor trebui să plătească doar o dată taxe în Australia. Uniunea Europeană este principalul investitor din Australia și al doilea ca mărime în Noua Zeelandă și cu toate acestea investitorii chinezi au un acces mai ușor pe piața celor două state în urma uh, acordului de liber schimb. Uniunea Europeană are interese foarte mari în ceea ce privește achizițiile publice, unde dorim să creștem uh, angajamentele din Noua Zeelandă uh, față de OMC pentru achiziții publice. Pentru Uniunea Europeană există o serie de produse sensibile din uh, agricultură, cum ar fi, de exemplu, zahărul, carnea de vită și așa mai departe țări uh, care au uh, uh, probleme sensibile în agricultură, cum ar fi Japonia și Corea, au reușit să încheie acorduri de liber schimb cu cele două state, arătând că aceste probleme delicate pot fi gestionate până la urmă. De asemenea, trebuie menționat că Australia și Noua Zeelandă beneficiază de un acces preferențial pe piața UE pentru aceste produse sensibile, din cauza cotelor existente pentru care nu se aplică tarife. În ceea ce privește indicațiile de origine geografică, Uniunea Europeană are o abordare diferită față de cele două. Noua Zeelandă a anunțat că va implementa indicațiile de origine geografică pentru uh, legislația referitoare la uh, vinuri și băuturi alcoolice. În cazul Australiei avem deja un acord pentru această temă. Dorim să asigurăm o protecție de plină pentru indicațiile de origine geografică, dincolo de aceste produse, inclusând și alte produse alimentare, nu doar băuturile. Negocierile pentru un acord de liber schimb ne vor permite să găsim noi soluții. Ultimele întâlniri între președinții Comisiei și ai Consiliului și primul ministru din Noua Zeelandă, care au avut loc în octombrie anul trecut și după aceea în noiembrie anul trecut cu primul ministru australian, s-a ajuns la un acord pentru a începe negocierile referitoare la acordurile de liber schimb. Comisia va realiza studiile de impact necesare, incluzând aici și o consultare publică. În paralel, exercițiul de scoping va fi realizat. Ambele elemente trebuie să fie finalizate înainte de cererea de autorizare din partea Comisiei către Consiliu pentru începerea negocierilor. Comisia va informa Parlamentului prin intermediul Comisiei INTA și a grupului de monitorizare în legătură cu ultimele evenimente în cadrul acestui proces. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, probabil că v-ați dat seama că dezbaterea anterioară a depășit timpul alocat. Suntem în întârziere, așa că îmi cer scuze dinainte, însă voi încerca în toate puterile să uh, respectăm timpul de vorbire și acum domnul Caspari, PPE, două minute. Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Mă bucur foarte mult că avem astăzi șansa de a discuta despre Australia și Noua Zeelandă și acordurile de liber schimb respective. Avem uh, foarte puține state uh, cu care uh, nu avem acorduri de liber schimb sau cu care nu negociem acorduri de liber schimb. Sunt în număr de șase și dacă ne uităm uh, care sunt acestea, vedem că sunt foarte diferite din perspectiva valorilor de Australia și Noua Zeelandă. Acesta este un argument pentru a începe acordurile de liber schimb cu aceste state. Și în al doilea rând, foarte multe state din regiune um, au deja uh, acordul cu noi. Dacă ne uităm la acordul cu Corea de Sud, este deja în vigoare, acordul cu Japonia este uh, în curs de negociere, negociem un acord de protecție a investițiilor cu China, de aceea cred că este vital să ne asigurăm că se va începe în curând uh, și stabilirea unei baze solide pentru o negociere cu Australia și Noua Zeelandă. V-aș fi foarte recunoscător dacă în exercițiul de stabilire a mandatului v-ați asigura că se ține cont de interesele tuturor celor vizați. Este foarte important să ne gândim la toți cei care au interese în Australia și uh, Noua Zeelandă din perspectivă economică. Trebuie să ne apărăm interesele ofensiv și de asemenea trebuie să discutăm cu cei care sunt îngrijorați. În ultimele zile și săptămâni din sectorul agricol s-au făcut auzite preocupări, îngrijorări. Avem unele regiuni europene, mai ales din cele mai îndepărtate, care sunt îngrijorate. Și aș vrea să profit de ocazie ca să rog Comisia să ne asculte și să stabilească mandatul ținând cont de dorințele unora și, pe de altă parte, de uh, preocupările altora. Noi, în Parlamentul European, ne vom strădui să impunem tot ce este necesar pentru stabilirea unui mandat cât mai adecvat și vom adopta și o rezoluție în acest sens. În numele SND, un minut, doamna Gras van der Heinz. Stimată doamnă președinte, stimate domnule comisar, stimate colege, stimați colegi, tratatul cu Australia și cu Noua Zeelandă nu, este de la, nu trebuie să fie un um, scop în sine, ci trebuie să fie un mijloc pentru a atinge un scop și anume pentru a uh, crea bunăstare pentru cetățenii noștri. Dorim creștere economică și dorim și o creștere a ocupării corespunzătoare. E foarte important pentru noi ca standardele europene să nu fie reduse, ci să fie respectate și protejate ca și uh, serviciile publice. De asemenea, ne dorim ca proprietatea intelectuală și indicațiile geografice de origine să fie protejate, la fel ca și sectorul agricol, care este unul dintre cele mai sensibile. Respectarea standardelor sociale și de muncă, ca și a standardelor de uh, mediu, sunt esențiale pentru noi. Nu uh, putem să avem niciun fel de compromis în acest domeniu, de aceea am dorit să se acționeze pe criterii durabile. De aceea dorim să ne exprimăm cu vehemență pentru o transparență a negocierilor și pentru implicarea societății civile. Vă mulțumesc. Doamna McClarkin, ECR, un minut. Uh, Dragi colegi, în anii care vin UE poate negocia un acord modern cu niște parteneri um, eficace precum Australia și Noua Zeelandă. Cu ei împărtășim valori comune, nivel de dezvoltare și uh, legături istorice și culturale. Și ei uh, sunt angajați în agenda multilaterală a OMC, atât Australia cât și Noua Zeelandă. Uh, doresc să deschidă noi piețe comerciale la nivel bilateral, oferind UE șansa de a consolida relațiile în Asia-Pacific. Așa cum am auzit în întâlniri publice, ei abordează uh, aceste discuții uh, deschiși, um, gata cu protecții pentru investiții și uh, promovarea indicațiilor de origine geografică un nou model ambițios de comerț va putea răspunde provocărilor moderne, comerțul electronic, uh, piața digitală și, firește, nu vom uita un capitol privind IMM-urile care să aducă beneficii tuturor. Iată de ce voi susține aceste negocieri și sper să obținem rapid un uh, acord. Timpul dumneavoastră a expirat. Domnul Tacula, două minute acum. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut faptul că atât întrebarea orală cât și rezoluția de la Comisia INTA în ceea ce privește deschiderea negocierilor pentru FTA au fost incluse în această dezbatere împreună. Uniunea Europeană a negociat în mod activ acorduri de liber schimb cu multe țări terțe în ultimii ani, creând în felul acesta relații economice stabile care au dus la creștere economică și care ne-au făcut să fim mai puțin vulnerabili în situații de instabilitate. Am rămas totuși în urmă în acest domeniu pentru că Uniunea Europeană este singurul mare bloc economic comercial care nu a negociat un FTA cu una din cele mai importante economii globale, Australia cu atât mai surprinzător cu cât Uniunea Europeană are o tradiție îndelungată atât cu Australia cât și cu Noua Zeelandă, cooperând de aproape multe domenii și având aceleași valori fundamentale. Mai mult decât atât, nu ar trebui să rămânem în urmă atunci când e vorba de construirea relațiilor cu Australia, Noua Zeelandă, Asia și America de Nord. Întărind această cooperare și relațiile bune pe care le avem cu aceste țări, am putea stabili standarde la nivel internațional și am putea promova valori durabile și corecte pentru comerț. Aș vrea să pun următoarea întrebare. De ce nu a început încă Uniunea Europeană negocierile cu Australia și Noua Zeelandă? Atât Uniunea Europeană cât și Australia și Noua Zeelandă au arătat că sunt dispuse să înceapă această procedură și sunt convins că toate țările vor avea de beneficiat de pe urma acestui acord. Așa cum s-a întâmplat și cu celelalte negocieri pentru acorduri de liber schimb, va trebui să avem puterea de a negocia conținutul acestuia. Sper ca Comisia să înceapă să pregătească acest uh, exercițiu de definire a domeniului de aplicare în curând și să-și ia angajamente pentru a ajunge la un acord uh, benefic pentru toate părțile. Mulțumesc! Merci. Au nom de la GUE... Mulțumesc și acum, uh, în numele GUE, doamna Sanchez Caldentei. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, o dogmă este o propunere care nu poate fi negată și după aceea urmează un raționament care cu cât se repete mai mult, cu atât pare mai logic. Criza de astăzi se soluționează exportând mai mult în loc să dăm mai multă putere cererii interne. Iată de ce e nevoie de liber schimb. E clar că nu avem un acord de acces preferențial și unii uh, pun mâinile în cap uh, arătând multe argumente. Cum de nu am ținut cont de Australia și Noua Zeelandă cu atâtea acorduri pe care le-am semnat? Dacă vom avea negocieri cu aceste state, sper să nu dăm dovadă de dogmatism și să avem o perspectivă mai largă, să ne dăm seama care sunt beneficiile acestui acord pentru lucrători, pentru mediu și dacă acest acord va îmbunătăți sistemul de sănătate pentru cele trei părți. Însă nu acestea sunt întrebările care vă îngrijorează pe majoritatea dintre dumneavoastră. Dumneavoastră lucrați în continuare pentru companiile multinaționale care ne vor ține în jug în ceea ce privește drepturile lucrătorilor și ale pământului nostru. Da, comerț da, dar nu cu orice preț. Mulțumesc. Mulțumesc și acum doamna Oibuch pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Produsele agricole sunt uh, foarte importante pentru Australia și Noua Zeelandă ca produse de export. Uh, potențialul unui acord de liber schimb cu aceste două state asupra potențialul efect asupra agriculturii trebuie să stea în centrul discuției noastre, însă nu uh, este atât de prezent în proiectul nostru de rezoluție. Costurile de producție pentru Australia și Noua Zeelandă sunt mult mai mici decât la noi în Germania. La noi în Germania sunt cu 10 cenți mai mari decât în aceste țări uh, Domnul Lange a vorbit de problemele care pot apărea în sectorul zahărului, al laptelui, dar și al cărnii de oaie. Agricultorii noștri se află oricum sub presiune și nu au atât de mulți bani, nu mai sunt atât de subvenționați și asta inclusiv din cauza politicii europene care pune accentul pe un export ofensiv și nu se gândește la faptul că produsele uh, sunt mai ieftine obținute acasă dacă vom uh, crea acum o concurență directă între agricultorii noștri și cei din Australia și Noua Zeelandă, nu vom face decât să punem gaz pe foc. Este uh, menționat și laptele în negocieri. S-a spus că scoaterea lui din uh, negocieri uh, este importantă pentru a preveni efectele negative asupra agricultorilor. Este vital și pentru cetățenii noștri. Nu are niciun sens să aducem produse din lumea întreagă când le putem uh, produce și noi aici. Doamna Beghin, un minut, FDD. Grazie, președinte, colegi. Mulțumesc, doamnă președinte deschide negocieri pentru un acord modern, echilibrat și complet uh, cu țări precum Australia și Noua Zeelandă e sigur o etapă importantă pentru Uniunea Europeană în vederea apropierii piețelor noastre de aceste țări. Sigur, e un lucru interesant pentru investițiile și exporturile noastre dar uh, ascund acest acord și amenințări sectorul agricol în special, care odată în plus riscă să fie o marfă de schimb în uh, deciziile noastre geopolitice. Nu putem avea un acord fără să ținem seama și de particularitățile sectorului laptelui deja lovit de embargoul existent Apoi, sigur, întreaga tema indicațiilor geografice care vizează multe sectoare. E nevoie de o transparență maximă în negocieri. Sensul acestor acorduri e că trebuie să țină seama de nevoile cetățenilor și uh, vocea lor trebuie să fie ascultată. Domnul Fierner, acum două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest acord de liber schimb e un element foarte important. Uh, Australia și Noua Zeelandă sunt doar două țări dintre cele șase țări cu care nu avem un acord de liber schimb, ci doar un acord preferențial. Celelalte sunt Corea, Corea de Nord, Rusia și Taiwan. Australia și Noua Zeelandă sunt mult mai apropiate de noi. Acordul uh, de liber schimb permite ca Europa să fie mai degrabă în pierdere. Există anumite condiții, prin urmare, pe care trebuie să le apărăm. Și ne așteptăm ca și Comisia să dea dovadă de mare ambiție în aceste negocieri. Trebuie să începem prin a uh, pune la punct niște norme mondiale, iar Europa trebuie să fie lider în acest for. De pe acum există unele dificultăți în ce privește produsele agricole. Australia și Noua Zeelandă exportă produse agricole masiv, iar uh, noi ne găsim la celălalt capăt al uh, globului și riscăm să pierdem prin acest acord de uh, liber schimb. Am două așteptări din partea Comisiei. Pe de o parte, acest acord trebuie să permită elaborarea unor noi norme și, pe de altă parte, nu trebuie ca aceste negocieri să fie blocate. Vă mulțumesc! Domnul Martin, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă președinte și eu salut intenția comisiei de a deschide negocierile la aceste acorduri. Regiunea Asia-Pacific uh, este foarte importantă pentru următorul deceniu, este vitală pentru noi și cu moștenirea europeană, apropierea de piața asiatică și viitorul uh, TTIP uh, ne arată că aceste două state pot fi parteneri strategici. Ținând cont de experiența pe care o avem până acum, aceste două acorduri pot fi exemplare ar trebui să fie rapide și eficiente și pot uh, fi niște acorduri uh, de calitate foarte înaltă cu obiective de dezvoltare durabilă care să se aplice după aceea la nivel mai general în regiunea Asia-Pacific. Și ținând cont de experiența din Australia cu investițiile, cred că ar trebui să uh, ținem cont de noi oportunități pentru a avea un capitol de investiții exemplar în acest acord. Iată de ce este foarte bine, din multe motive, că facem progrese cu aceste două țări. Domnule Martin, aveți un cartonaș albastru. Doamna Carton Darling. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Martin. În iulie 2013, guvernul australian a răspuns în mod formal uh, uh, analizei de competențe din partea Regatului Unit, arătând că se dorește ca Regatul Unit să rămână în UE. Însă, perspectiva unui nou acord în ziua de astăzi între cele două părți, uh, considerați că uh, ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană ar putea dăuna relațiilor între acești doi parteneri importanți? Da, sunt absolut de acord. Unii uh, de aici uh, argumentează că ar trebui să avem o alternativă, o zonă de liber schimb în uh, fostul nostru imperiu și cu foștii noștri parteneri. Însă aceste negocieri arată și ceea ce au arătat acordul cu Singapore, cu Canada, arată că valorile fundamentale sunt cele care au de-a face cu Uniunea Europeană în largă și că acestea beneficiază Regatului Unit și Uniunii în general. Deci, Uniunea Europeană uh, îi ajută și pe partenerii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Zaradil pentru un minut. Mulțumesc! Doamnă președinte, domnule comisar, Uniunea Europeană este în urmă în crearea de acorduri de liber schimb în regiunea Asia-Pacific. Statele Unite ne-au luat înainte, au uh, creat un acord cadru extins TPP cu mai multe state, iar noi avem acorduri bilaterale cu acestea. Unul uh, așteaptă ratificarea, va mai dura câțiva ani până când va intra în vigoare și mai avem unul cu Singapore care este înghețat momentan și așteaptă uh, hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene și în rest nu avem nimic. Deci este în interesul nostru primordial să deschidem această cale și să deschidem noi piețe cu Australia și cu Noua Zeelandă. A venit vremea să începem astfel de negocieri. Bariera tăcerii trebuie dărâmată. De aceea salut uh, această inițiativă și sper să ne aducă la o uh, situație mutual reciproc. Domnul Omarji. Le... Domnul președinte, domnule comisar, am avut ocazia unor schimburi recent cu doamna comisar Malmström în ce privește protejarea produselor sensibile din regiunile ultraperiferice în diversele acorduri comerciale ale UE și aș dori să reamintesc aici, în fața Parlamentului European, angajamentul luat de către doamna comisar față de eurodeputați pentru a veghea la această protecție. În deschiderea acestor negocieri cu Australia și Noua Zeelandă, suntem, prin urmare, încrezători că se va ține seama de către Comisie a aplicării protecției zahărurilor speciale din regiunile ultraperiferice, care, cum știți, uh, ar putea fi fragilizate pe piețe și așteptăm din partea Comisiei ca, în mod personal, să vegheze la această protecție potrivit asigurărilor pe care dumneavoastră ni le-a dat. Mulțumim. Uh, domnul Morgano, un minut. La, la, Australia, la Noua Zeelandă, sunt solo geografic. Mulțumesc. Australia și Noua Zeelandă sunt uh, oarecum departe de UE, deși avem aceleași valori democratice și interese comune asupra valorilor fundamentale. De-a lungul anilor am avut parteneriate și acorduri bilaterale. Delegația pentru Australia și Noua Zeelandă uh, va face o vizită în Australia în curând și ne vom întâlni cu reprezentanții autorităților și din lumea economică. Vreau să vă întreb dacă Comisia are de gând să uh, Comisia într-adevăr are de gând să deschidă aceste negocieri și acesta este un semn bun pentru noi, pentru că avem nevoie de un acord echilibrat care să țină cont de sensibilitățile din anumite domenii, în domeniul agriculturii, de exemplu, indicațiile de natură geografică și să întărim rolul geopolitic al Europei în regiunea Asia-Pacific, oferind noi oportunități companiilor europene. Bineînțeles, toate acestea vor avea consecințe pozitive pentru cetățenii europeni din punct de vedere a creșterii și ocupării, așa cum s-a arătat aici. Mulțumesc și acum doamna Foster pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. În calitate de vicepreședinte a delegației parlamentare pentru Australia și Noua Zeelandă, salut această dezbatere. Negocierile, iată, acum vor începe pentru aceste acorduri de liber schimb cu cele două state. Aceste dezbateri uh, le, le așteptam de mult timp uh, și uh, multe motive au fost utilizate de unele state membre și parlamentari de aici pentru a nu face progrese așa cum am văzut astăzi. La un moment dat, aceste două țări au fost chiar puse sub semnul întrebării în ceea ce privește drepturile omului, ceea ce este o rușine. Ar trebui să reamintim că mii de forțe armate din aceste două state și-au pierdut uh, viețile în secolul 20 pentru a elibera continentul nostru. Așa că, domnule comisar, mă aștept ca aceste negocieri să se desfășoare foarte rapid și aceste acorduri să fie încheiate cât de repede cu putință. Pentru că ambele părți au de câștigat și vom avea beneficii de ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Morel pentru un minut. La Doamnă președinte, dragă Silvii Ghiu, îi ascult pe colegii care spun nu trebuie să pierdem timpul, suntem întârziați față de Statele Unite care recent și-au întărit poziția în zona Pacificului, eu cred că totuși trebuie să procedăm ca de fiecare dată cu un pic de prudență, pentru că sigur că împărtășim valori cu Australia și Noua Zeelandă, drepturi fundamentale, democrație, dar avem și adevărate diferențe de cultură comercială. Australia și Noua Zeelandă ignoră complet noțiunea de indicație geografică în ce privește serviciile. Ei sunt adepții unor liste negative, pe când noi suntem mai degrabă atașați conceptului de listă pozitivă. De ce spun să fim prudenți. Pentru că atunci când antevorbitorul meu spune că e un acord din care câștigă toată lumea, începește subiectul agricol. Europa are uh, motive să se teamă de acest acord și trebuie să fim vigilenți pentru că agricultura din aceste două țări este intensivă, industrială, normele sunt mult mai puțin constrângătoare și nu trebuie să sfârșim prin a avea o agricultură europeană amenințată, mai ales în sectorul lactatelor. Deci, cum se spune în Franța, trebuie să ne grăbim, dar să ne grăbim încet. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule Morel. Avem 5 minute pentru intervenții spontane, 5 uh, cereri. Doamna McGuinness este cea care va începe. Thank thank you, you, Madam President, and Commissioner. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc, domnule comisar, pentru remarcile introductivă. Foarte mulți colegi s-au referit la sectorul agricol ca fiind un domeniu delicat și mi-aș dori mai multe detalii în legătură cu cum va fi abordat acest domeniu în contextul acestor negocieri. Avem nevoie de mai multe schimburi comerciale, însă trebuie să ținem seama și de toate aspectele delicate. Europa este angajată în mai multe negocieri comerciale, unele au fost încheiate, altele sunt în desfășurare și aș dori să vă întreb uh, Um, cine urmărește impactul general al tuturor acestor acorduri negociate în uh, paralel? Și mă gândesc mai ales la impactul asupra sectorului agricol, pentru că, după cum au spus câțiva colegi, avem o politică agricolă comună, ne dorim ca agricultura să rămână în zonele periferice ale Uniunii Europene, deci ați putea să ne spuneți câte ceva în legătură cu impactul cumulativ al uh, tuturor aceste negocieri asupra sectorului agricol. Mulțumesc, domnul Caputo, un minut. Grazie, Presidente. L'Unione Europea, l'Australia, la Zeelandă condivid... Mulțumesc. Uniunea Europeană, Noua Zeelandă și Australia partajează valori democratice și principii la nivel mondial privind securitatea, drepturile omului, mediul înconjurător și așa mai departe. Nu înțeleg de ce aceste două țări sunt um, doar câteva. Doamna președinte roagă vorbitorul să vorbească mai încet, mai rar. Să nu uităm că Uniunea Europeană nu are acorduri de acces preferențial pe piață și nu se negociază acesta. Deci, astfel de acorduri cu Noua Zeelandă și Australia sunt cruciale, fiindcă, va, fiindcă vor permite Uniunii Europene să fie mai implicate în regiune. Comisia, deci, ar trebui să demareze negocierile cât mai curând cu putință și să um, lanseze aceste acorduri de tratament preferențial cu aceste două țări uh, avansate și uh, cu sistemele democratice din cele mai uh, înaintate din lume. Mulțumesc, domnul Marias. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία θα οδηγήσει στην αξάλιψη των τελωνιακών δασμών με αποτέλεσμα η Ένωση να πλημμυρίσει negocierea acestor uh, uh, tarife înseamnă că tarifele vor fi eliminate și multe uh, produse agricole vor inunda Europa într-un moment în care fermierii din Grecia până în Franța se luptă să supraviețuiască. De asemenea, acest acord va susține interesele multinaționalelor pe seama IMM-urilor europene care au mari probleme din cauza crizei economice și a programelor de austeritate care le-au afectat interesele. Cred că dacă aceste drepturi sunt încălcate, atunci va trebui să se plătească compensații pentru cei afectați. De asemenea, sunt uh, uh, grupuri mari de șomeri în Uniunea Europeană și cred că vom vedea o creștere și mai mare a șomajului și a sărăciei dacă aceste acorduri sunt semnate. Mulțumesc. Merci, Madame Tomasic. Mulțumesc, Vă mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană este al doilea partener ca importanță a Australiei și al treilea al uh, Noii Zeelande. În același timp, uh, Australia este al 16-lea uh, partener important ca schimburi comerciale cu Uniunea Europeană, Noua Zeelandă fiind al 51-lea partener ca importanță. Este evident că există un potențial mare de a aprofunda relațiile comerciale cu acești uh, parteneri. Și un acord de liber schimb uh, este pasul logic uh, pe care trebuie să-l facem. Însă chiar mai mult, ținând cont de prezența tot mai masivă a Chinei în această parte a planetei, Uniunea Europeană cred că este nevoită să își consolideze relațiile cu acești parteneri. Sperăm că aceste negocieri vor fi mult mai uh, transparente decât cele uh, legate de TTIP, astfel încât cetățenii noștri să înțeleagă aspectele pozitive și negative. Mulțumesc, domnul Ashworth. Can I thank the commissioner? Da, vreau să mulțumesc Comisiei pentru deschiderea, demararea negocierilor comerciale. Într-adevăr, există îngrijorări în unele sectoare ale industriei agricole și trebuie să se țină cont de acestea. Dar există primejdea că acestea sunt uh, scoase din proporții. Ambele părți au de câștigat din aceste acorduri. În al doilea rând, acest acord depășește dimensiunea comercială. Înseamnă și valori uh, partajate, legături emoționale și istorice legături care ar fi trebuit să fie recunoscute de mult timp. Rog Comisia, deci, să ducă la bun, sfâr- la bun sfârșit acest acord de liber schimb cât mai curând cu putință. Mulțumesc, am încheiat uh, procedura intervențiilor spontane. Vă dăm din nou uh, cuvântul domnule Mimița. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Dați-mi voie să reiterez intenția Comisiei de a Uh, face pașii uh, necesari pentru a lansa negocierile pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă. Uh, acționând astfel, Comisia va urma regulile și practicile relevante, va pregăti evaluările de impact necesare și va uh, lua și celălalt, va face toți celelalte pași pregătitori pentru a fi într-o poziție de a cere autorizare din partea Consiliului să lanseze în mod oficial aceste negocieri pentru acordurile de liber schimb. Comisia și-a stabilit uh, noua abordare față de problemele legate de politica comercială în comunicarea Comerț pentru Toți din octombrie anul trecut. Comunicarea stabilește angajamentele noastre și abordările pe care le vom propune pe chestiuni cheie, cum ar fi comerțul sau dezvoltarea durabilă, dar și chestiuni legate de mediu, uh, servicii publice, rezolvarea disputelor legate de investiții. Așadar, abordarea pe care vom avea față de aceste posibile acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă a fost stabilită foarte clar și este ceea ce vom încerca să obținem din aceste negocieri. Ca și în alte negocieri, Comisia este puternic angajată să se asigure că vor fi transparente negocierile și, în special, să asigure informarea, analiza și dialogul cu Parlamentul European. Acestea vor uh, avea o impor- mare importanță pentru munca noastră. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar. Dezba